So, colleagues, for those of you who want to... Cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți repede. Trecem acum la procedura obișnuită de explicații de vot. Am mai multe persoane care s-au înscris pe listă. Mai întâi Charles Gort. Monsieur le Président, oui, oui. Ah, Monsieur le Président, est-ce que je peux faire mon explication de vote? Domnule președinte, aș vrea să-mi fac explicația de vot. Ieri, Președintele a insistat că era important să fie respectată metoda comunitară care garantează aplicarea care uh, garantează, mă scuzați, implicarea statelor membre și a instituțiilor europene încă din uh, faza incipientă a oricărui proiect. Însă, eu zic, consider că această metodă nu a fost respectată, chiar dacă domnul Barroso a invocat-o ieri. În anul 2008 am așteptat în van ca domnul Barroso să uh, fie chemat să dea seamă. Germania, Italia, precum Austria, Belgia, Estonia, Letonia, România, Polonia, Ungaria, Luxemburg și altele, sunt toate țări care au fost lăsate la o parte uh, uh, în cadrul procesului decizional din anul 2008. Domnule Barroso, ar fi trebuit să impuneți respectarea metodei comunitare așa cum v-ați angajat să o faceți ieri. De aceea eu nu am fost în măsură să votez pentru candidatura dumneavoastră și dați-mi voie să fac și observații de ordin personal, domnule președinte, este foarte greu să vorbești cu atâta zgomot de fond. Sunt de acord cu dumneavoastră, uh, stimate domn, spune președintele, și încă o dată îi rog pe cei care pleacă din sală să o facă în liniște ca să ne putem continua lucrările. Domnul Crescențo Rivalini acum are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După intervenția mea voi spune câteva cuvinte napolitană nu din motive de folclor, ci pentru a atrage atenția politică și a mass mediei asupra urgențelor sudului Italiei. Am votat pe președintele Barroso pentru că sper că va fi președintele întregii Europe, inclusiv al sudului, al sudului Italiei, pentru că aceasta este poarta Europei, pe malul Mării Mediterane. Are o poziție uh, geografică, o cultură uh, Uh, al uh, primirii și sudul Italiei trebuie să beneficieze de aceeași demnitate ca și celelalte regiuni europene. Uniunea Europeană trebuie să intervine cu aceeași energie ca atunci când a regularizat 150 de milioane de cetățeni din Est care au devenit uh, comunitari. Dacă astăzi unii câștigă cu 28 ori mai mult decât înainte, acest lucru uh, se datorează și eforturilor uh, sudului Italiei. Vorbesc acum în napolitană. Pentru că nu este doar un dialect, este adevărată limbă. De tot Europa, pur o sud, mm. perché o sud è a porte l'Europa e sta a eh. mezzo Mediterraneo. O sud unisce mondi diversi, fa storia, fa posizione geografica, fa cultura e l'accoglienza e può fare assai per tutto il vecchio continente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 Sir, I know you are new. Știu că sunteți uh, nou deputat, dar vreau să vă spun să știți data viitoare că explicația de vot trebuie să dureze doar un minut. Acum domnul Hannan. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că vremea ne-a obișnuit cu uh, acest ritual pe care tocmai l-am uh, realizat acum în structurile Uniunii Europene, vedem cât de nemulțumitor este să avem un fel de executiv suprem și puterea legislativă doar în mâinile câtorva care de fapt nu au nicio dare de seamă de făcut. Știm că foarte multe inițiative vin din partea comisiei și nimeni nu votează comisia de fapt și de drept și nimeni nu poate să o destituie. Și cred că uh, singurul drept pe care îl avem din punct de vedere democratic e doar acesta, de a vota așa cum am făcut adineaori. Și mi se pare oarecum ridicol că ne-am ridicat cu toți în picioare și ne-am felicitat pentru această decizie. Știu că dorința Parlamentului nostru este să avem un președinte al Comisiei cât mai federalist posibil. Vom vedea dacă domnul Barroso va fi un astfel de președinte. Uh, eu cred că mi se pare destul de incredibil modul în care s-au desfășurat aceste alegeri. Există un monopol în ceea ce privește inițiativele și mm, uh, doar statele membre sunt cele care pot avea acest monopol. Mulțumesc. Kamal, please. Are cuvântul domnul Kamal. Spre diferență de colegul meu care a vorbit mai devreme, vreau să spun că și eu am propriile mele e, poziții rezervate față de domnul Barroso. El s-a angajat să facă mai multă integrare europeană și asta împotriva voinței popoarelor europene a venit la întâlnirea grupului conservatorilor uh, și reformatorilor europeni, spunând că dorește să existe reglementare mai inteligentă. Dar oare asta ce înseamnă? O reglementare mai, de mai proastă calitate? Orice reglementare în plus este una uh, care nu e binevenită. Dacă vrea cu adevărat să facă um, reglementări mai inteligente, atunci pentru fiecare directivă nouă pe care o inițiază să se asigure că s-a făcut un adevărat studiu de impact în prealabil. Comisia până acum nu a reușit să facă asemenea um, studii de impact um, asupra economiilor europene. Cum vom reuși în aceste circunstanțe să avem asemenea reglementări inteligente, cum le numește dumnealui? Îl rog să se mai gândească o dată. Mulțumesc. Acum domnul Andrew Brown pentru un minut. Am votat împotriva moțiunii comune de rezoluție în legătură cu incendiile de pădure, chiar dacă susțin cooperarea pentru a lupta împotriva pagubelor uh, din cauza incendiilor de pădure. Este o prerogativă a statelor membre dar pe zone foarte mari. Atrag atenția asupra secțiunilor 0307 și 08 din moțiunea comună de rezoluție. Această propunere uh, exploatează uh, reacțiile umanitare admirabile la aceste dezastre pentru a crea o forță europeană de protecție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Hai. Și acum domnul Klaas. Dank u, eh, voorzitter. Ik heb mij onthouden bij de eindstemming van de resolutie, hoewel dat met enig... Mulțumesc, domnule președinte. M-am abținut eh, pentru că aveam anumite îndoieli în ceea ce privește acest proiect de rezoluție. E adevărat că textul conține elemente pozitive, eh, cum ar fi, spre exemplu, măsurile ce vor fi luate pentru a întări societatea civilă și sprijinul acesteia, precum și schimbul de opinii între experți și uh, diseminarea celor mai bune practici. E adevărat că putem susține acest lucru. Dar constat că există anumite domenii în care cooperarea nu este la înălțime. Cooperarea între statele membre există în diferite regiuni, dar cu siguranță că această cooperare poate fi extinsă și poate fi aprofundată poate că am obține într-un sfârșit o forță europeană de intervenție care să se bizuie pe forțele uh, propuse de către statele membre. Dar văd că, uh, din păcate, ne dirijăm spre mai multă birocrație. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul pentru a-și explica votul? Dacă nu, atunci aici se încheie ședința aceasta. Vă doresc poftă, poftă bună și ne întâlnim la ora 3.